Stimate doamnă președinte, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră în calitate de comisar desemnat pentru piața internă, industria, antreprenoriat și IMM-uri. Sper ca să vă pot convinge, să vă câștig încrederea și să primesc susținerea din partea noastră pentru postul pentru care m-a desemnat domnul Juncker. După criza economică din ultimii șase ani, există semne evidente de recuperare acum și de relansare. Însă avem nevoie în continuare de creștere și de locuri de muncă urgent și Europa trebuie să găsească calea înapoi către prosperitate economic, economică, dinamism și coeziune socială. Pentru a putea realiza acest lucru vreau să mă concentrez pe economia reală care trebuie să fie în inima agendei europene economice. Cum putem să facem acest lucru? Cu siguranță nu întorcându-ne la o dezbatere în care avem nevoie oare de mai multă Europa liberală sau socială. Avem nevoie de ambele aceste Europe și ambele sunt la fel de importante. Piața internă poate să aducă mult mai multe cu sine pentru cetățenii ei și pentru companii dacă ele sunt prioritățile noastre. Putem să facem mai mult și pentru competitivitatea economiei noastre, pentru că economiile moderne sunt construite pe lanțuri de valoare pe care, în care bunurile și serviciile sunt interdependente și în care oportunitățile de creștere și de dezvoltare nu se mai găsesc întotdeauna imediat alături, ci de multe ori transfrontalier. În misiunea mea voi continua să lucrez pe, pe urmele lăsate de către predecesorii mei, Barnier, Tajani și Nelly Feroci. O să mă concentrez pe dezvoltarea potențialului complet al pieței interne, pe îmbunătățirea competitivității industriale prin investiții și inovare și prin o eliberare a climatului antreprenorial și susținerea IMM-urilor, dar și printr-o um, extindere a pieței interne um, prin proiectarea sa dincolo de frontiere. În ceea ce privește piața internă, am auzit-o de o mie de ori, de milioane de ori, că aceasta este cea mai importantă uh, cale pe care o avem pentru crearea de locuri de muncă și pentru creșterea economică. Însă barierele sunt în continuare păstrate și create în fiecare zi și acestea sunt și concluziile unui studiu, așa numitul costului, uh, costului non-Europei, costul de a nu avea Europa. Avem nevoie așadar să ne concentrăm pe anumite sectoare și domenii în care există un potențial foarte mare de creștere. De exemplu, avem nevoie de un, o piață a serviciilor foarte dezvoltată la nivel european, atât legal cât și practic și avem nevoie de o cale pentru a depăși aceste bariere și pentru a încerca să generăm mai multă creștere prin uh, folosirea principiului recunoașterii reciproce. Trebuie să ne concentrăm pe sectoarele care sunt importante pentru industrie și pentru IMM-uri, de exemplu serviciile antreprenoriale, construcții și retail. Piața internă pentru bunuri este extrem de avansată și este unul din cel mai importanți piloni ai integrării europene. Astăzi însă, distinția dintre produse și servicii a devenit din ce în ce mai neclară. Trebuie de aceea să și simplificăm și să consolidăm piața internă și abordarea prin piața internă pentru ambele aceste laturi, cel puțin în anumite sectoare. Aș vrea să menționez în acest context și piața unică digitală. Este foarte important ca acum, în fine, să reușim să găsim o armonie între smartphone-uri și smart policies, politici inteligente. Și trebuie să consolidăm și să construim ceea ce funcționează deja. De aceea aș vrea să transform această îmbunătățire a ceea ce există deja într-una din prioritățile mele. Trebuie ca toate regulile la fața locului să fie mai simple, să fie mai eficiente și ca timp și mult mai uh, să aducă mult mai multe rezultate. Iar guvernanța pieței interne este la fel de importantă pe mine cât este și pentru dumneavoastră și trebuie să joace un rol important în semestrul european. Voi cere serviciilor de care voi dispune să folosesc toate instrumentele pentru a face o evaluare a costurilor și a beneficiilor legislației incluzând aici evaluarea de impact, testul IMM-urilor uh, și o verificare a competitivității și evaluări ex post. Voi uh, colabora strâns cu vicepreședintele Timmermans, care va fi responsabil pentru reglementare mai bună, care este de asemenea și uh, cel care va fi responsabil pentru refit. Și nu în ultimul rând, consumatorii sunt un motor pentru creștere. Trebuie de aceea să transmitem un semnal foarte puternic cetățenilor noștri că Uniunea Europeană este aici pentru ei acesta este și motivul pentru care nu putem să lăsăm deoparte dimensiunea socială. În legătură cu acest punct, aș vrea să vă spun foarte clar. Nu sunt de acord cu cei care spun că piața internă nu poate să funcționeze pentru că libertățile economice nu pot fi reconciliate cu drepturile sociale sau viceversa. Bineînțeles că există anumite echilibre foarte delicate care trebuie să fie găsite, însă eu personal nu am niciun dubiu că putem să construim o piață internă care să se bazeze pe statul de drept și care să funcționeze și în practică. Având în vedere acestea, aș vrea să subliniez interesul meu personal de a îmbunătăți antreprenoriatul social, care poate foarte bine să aducă și soluții inovative la problemele sociale. Sunt convinsă că dacă vrem soluții, putem să le găsim. Dacă e să ne uităm, de exemplu, la cardul profesional european, care va putea să transforme lucratul într-o altă țară din Uniunea Europeană în ceva mult mai simplu. Permiteți-mi, vă rog, să vă dau câteva exemple de priorități pe care le voi stabili în următoarele luni. Implementarea totală a directivei serviciilor împreună cu o strategie renoită pentru piața internă pentru servicii siguranța produselor și pachetul de supraveghere a pieței. Aplicarea eficientă și în practică a noii legislații pentru achizițiile publice și consolidarea cadrului pentru drepturile de proprietate intelectuală. Cea de-a doua prioritate majoră pe care mă voi concentra va fi stimularea competitivității industriale prin investiții și inovare. Nu poate să existe o creștere sustenabilă fără o bază industrială solidă. Industria este responsabilă de trei pătrimi din cercetarea uh, în sectorul privat și inovare de fel și trei sferturi din exporturile Europei, aducând un miliard de euro surplus de comer comercial în fiecare zi. Industria, de exemplu, este și uh, inima economiei reale în Europa și de aceea este o sursă foarte importantă pentru serviciile în general, pentru sectorul serviciilor. Și de aceea trebuie să știm și că bunurile și serviciile sunt interdependente. Dacă Europa vrea vrea să fie prosperă, vrea să fie competitivă global, tehnologic și în același timp ecologică și sustenabilă, trebuie să îmbunătățim competitivitatea industriei și să aducem uh, de aceea partea industriei în PIB-ul european la 20% până în 2020. Patru domenii importante vor fi de asemenea în inima strategiei mele industriale. În primul rând, industria are nevoie de acces la uh, toate materiile prime de producție, energie, materii prime brute și, în același timp, competențe. Europa are cel mai mare, cel mai înalt preț la energie în lume și suntem foarte dependenți de importurile de energie și de materii prime. Aceasta este extrem de costisitor pentru industria noastră și de aceea trebuie să încercăm să păstrăm o competitivitate și de preț în industrie. Voi încerca să facilitez și îmbunătățirea uh, eficienței energetice și să arăt că competitivitatea și sustenabilitatea merg mână în mână. Voi susține integrarea pieței energetice unice. Voi colabora cu colega mea, doamna Marian Tyson, pentru a începe o strategie de îmbunătățire a um, lacunelor care sunt necesare pentru competența uh, personalului și în domeniul tehnologiei și ingineriei, dar și prin promovarea formării profesionale și recalificării. În al doilea rând, aceeași altă problemă importantă a Europei și a industriei sale este lipsa de investiții, care este cu 20% mai joasă în momentul de față decât înainte de criză. Voi prezenta acest uh, această uh, propunere și domnului vicepreședinte Katainen, cu care sper împreună să putem să mobilizăm 300 de miliarde de euro de pachet investițional. Și uh, pot să vă asigur că experiența pe care o am în fondurile regionale să mă ajute să avem uh, un, uh, o rețea industrială europeană cât mai solidă și cu o strategie de specializare în același timp. Uh, în al treilea rând, industria trebuie să poată să fie capabilă să investească în inovare și modernizare. Trebuie să creăm un mediu care să fie favorabil inovației, unde ideile sunt susținute chiar de la lansarea lor până când ajung pe piață. Voi folosi toate instrumentele de politică care îmi stau la dispoziție, de la drepturile de proprietate intelectuală și infrastructura lor, pentru a putea să susținem inovarea și tehnologiile prin finanțări și printr-o politică de achiziții publice. Împreună cu colegul meu, Carlos Moedas, vreau să folosesc Orizontul 2020, programul aferent și alte instrumente ale politicilor UE pentru a putea susține o inovare industrială foarte apropiată de piață și să încerc să uh, favorizez tehnologiile digitale, dar și manufactura, biotehnologia și nanotehnologia. Și în al patrulea rând vreau să um, Uh, să plaseze o altă prioritate pe industriile, uh, industriile strategice ale Europei. Să vă menționez doar câteva din aceste sectoare. De exemplu, în sectorul automobil, cred că trebuie să re lansăm programul CARS 2020 să încercăm să readaptăm cadrul existent și să încercăm să facem o armonizare globală a legislației în domeniu. În domeniul chimicalelor, împreună cu colegul meu Carmen Uvela, voi încerca să îmbunătățim implementarea RICI, mai ales în ceea ce privește procedura de autorizare. Iar în apărare mă voi concentra pe piața internă, pe achizițiile publice în domeniul apărării și pe raționalizarea investițiilor, ținând cont de uh, planul de acțiune care a fost stabilit de către Consiliul European. Și în domeniul construcțiilor, eu propun să facem un fitness check al acestui sector și să analizăm uh, care este implementarea regulamentului cu privire la produsele de construcții. Dar vreau să fiu foarte clară. Abordarea mea va fi una generală și va încerca să includă toate sectoarele, de la aluminiu, oțel, turism și uh, industrie de creative, ținând cont de toate specificitățile acestora. În același timp, trebuie să fie foarte clar că atunci când vorbim despre sectoarele industriale ale Europei, voi fi extrem de grijulie în ceea ce privește domeniile, în ceea ce privește nevoile cetățenilor. De exemplu, în ceea ce privește sectorul uh, sănătății, vreau să vă asigur că garantarea sănătății pacienților și cetățenilor noștri va fi cea mai importantă uh, călăuză pentru mine. Sănătatea și siguranța sunt pe primul loc și eu am ca intenție să colaborez cu colegul meu, Vitenis Andriukaitis, în tot ceea ce va ține de sănătate, pentru că dumnealui este comisarul pentru sănătate. Apoi, industria noastră trebuie de asemenea și rămân, să rămână durabilă și trebuie să ținem cont de condițiile pe care le va impune economia ecologică. Aș vrea de aceea să reflectăm asupra unui pachet de măsuri care să promoveze tehnologiile curate și o abordare de eficiență bazată pe resurse care vin din, chiar de pe, pe, pia, de pe piață. În 2015 voi propune de asemenea și un foaie de parcurs uh, completă cu acțiunile necesare pentru a susține industria și pentru ca competitivitatea să devină și raspinării a strategiei 2020 și a semestrului european. A treia prioritate în ceea ce privește IMM-urile. Toate companiile necesită un cadru de reglementări foarte prietenos față de antreprenori și vreau ca acesta să fie simplificat și să fie previzibil. Voi avea foarte mare grijă de IMM-uri, având grijă să folosesc și pachetul de 2,3 miliarde din programul COSME, mai ales susținând accesul IMM-urilor la finanță și modernizarea uh, rețelei Enterprise Europe pentru ca IMM-urile să poată să folosească la maxim piața internă și pentru ca să găsească și alte piețe în exterior. Toate inițiativele pe care le voi lansa vor fi întotdeauna mai întâi testate prin SME Test, și vor uh, trebui să arate că nu sunt disproporționate față de interesele companiilor mici. Voi propune și o revizuire a actului mic pentru, pentru micile întreprinderi, Small Business Act, și voi încerca să reducem timpurile și costurile de lansare a unei firme peste tot în Europa cu un proces de acordare a licențelor mult mai rapid. Vrem de asemenea să reducem și uh, sarcina administrativă printr-un one-stop shop electronic și printr-un transfer mult mai facil uh, în ceea ce privește uh, expertiza de business. Voi încerca să propunem de asemenea și o șansă pentru cazurile de faliment, cele care nu sunt, care sunt sincere, ca să spun așa, și voi da, încerca să dau o șansă, o a doua șansă antreprenorilor cu adevărat care au, care au fost cu adevărat uh, de bună credință și voi colabora cu colega mea în acest sens. De asemenea, trebuie știut că prosperitatea viitoare se bazează pe piețele internaționale în același timp și Europa, în economia sa, are nevoie de un acces la piețele din interiorul și exteriorul UE. Vreau să colaborez de aceea cu Comisarul pentru Comerț, Cecilia Malmström, și să încerc să susținem deschiderea piețelor dincolo de Europa într-un spirit de reciprocitate și interese reciproce. Mă gândesc mai ales la SUA și la Japonia, în care avem negocieri în curs de ambele părți trebuie să scădem uh, barierele tarifare, să, să scădem și taxele vamale, să deschidem serviciile și să uh, îmbunătățim accesul uh, pentru achizițiile publice la toate nivelurile. În același timp, domnul președinte a spus că aceasta nu se va face niciodată coborând standardele noastre proprii. Bineînțeles că voi avea deosebită atenție și pentru piețele emergente, cum este China sau țările din din uh, vecinătatea apropiată, încă o singură propoziție. Sigur că da, spune președintele, nicio problemă. Câteodată există o percepție în Uniunea Europeană că ceea ce facem noi pentru a aprofunda piața internă se face câteodată doar pentru companiile mari. Aceasta este însă o percepție greșită, pentru că piața internă pentru mine înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă baza economiei noastre europene, și se referă și afectează fiecare companie. Așadar, piața internă, care merge mână-mână cu inovarea, trebuie să aducă mai multe competitivitate pentru Europa, să creeze creștere și locuri de muncă pentru cetățeni. Mulțumesc! Haideți să începem să lucrăm din nou în Europa. Mulțumesc!